nu ajută statele în curs de dezvoltare și este, un, este scandalos. Thank you. And I'd also like... Mulțumesc, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au uh, contribuit la redactarea acestui text. Sunt de acord că textul pe care îl avem este un bun punct de plecare. De asemenea, cred că ar fi util să atragem atenția asupra nevoii de adaptare să uh, arătăm foarte clar că faptul că discutăm atât de mult despre responsabilitățile noastre nu ne împiedică să înțelegem uh, nevoia de a avea o politică ambițioasă în ce privește adaptarea. Și acum, revenind la nivelul uh, de ambiție pe care trebuie să-l avem, sunt de acord că uh, ar trebui să vorbim mai degrabă de 40% și să nu rămânem la o limită de maxim 25% până la 40% în ce privește reducerile de emisii. De asemenea, cred că sumele, finanțările despre care vorbim în paragraful 8 sunt prea mici, cifra de acolo este prea mică și dacă tot vorbim de cifre atunci și dăm cifre, trebuie să fim ambițioși și din acest punct de vedere. Și la capitolul finanțare, cred că n-ar trebui să vorbim doar despre ce credem noi că ar trebui să, care ar fi domeniile în care ar trebui să cheltuim acești bani, ci să decidem și dacă, dacă tot luăm niște idei de la Comisia DV, să facem un angajament specific din punctul nostru de vedere în legătură cu faptul că noi credem că țările în curs de dezvoltare ar trebui să aibă un cuvânt mai greu de spus în mecanismul de distribuire al banilor. De asemenea, cred că trebuie să ne întărim poziția privind noua abordare asupra cooperării tehnologice și transferului de tehnologie și în ce privește despăduririle, de, ar trebui să vorbim despre despădurire zero pentru viitor Asta ar trebui să fie abordarea noastră la această chestiune. De asemenea, sunt de acord că în text trebuie să exprimăm foarte clar că, pe de o parte, subliniem că reducerile de emisii trebuie să se producă în țările industrializate, deci nu pur și simplu să se facă acest outsourcing către țările în curs de dezvoltare, dar că acestea din urmă trebuie să primească ajutor dacă uh, ne așteptăm ca și ele să uh, contribuie la nivelul la care sperăm noi să contribuie. Mulțumesc foarte mult, spune președintele Corin Lepaj. Microfon. Je voudrais joindre d'abord mes remerciements. Vreau și eu să mulțumesc mai întâi uh, celor care au contribuit la această rezoluție pentru calitatea textului și vreau să spun un lucru mai, mai dur. Noi suntem parlamentari, reprezentăm cetățenii europeni. Weekendul trecut s-au organizat în 50 de țări din lumea întreagă, printre care și țări europene, un fel de conferință care reunea câte 100 de cetățeni din fiecare țară și care discutau despre schimbările climatice și despre ambițiile și așteptările lor. Și țările s-au uh, separat în trei categorii. BRIC, uh, uh, țările dezvoltate, după aceea Brazilia, Rusia, China, India și restul. Și rezultatele au fost publicate pe internet toată lumea poate să le consulte și cred că aceste rezultate ne îndeamnă să fim foarte ambițioși, domnule președinte. În primul rând, eh, oamenii consideră că e evidentă urgența în acest domeniu. Deci 80% eh, din cetățenii țărilor din Sud și doar 47% din cetățenii țărilor din Nord consideră că această problemă a schimbărilor climatice este o urgență. Deci ideea că aceasta e o problemă a țărilor bogate e greșită. În al doilea rând, între 60 și 65% cred din cei care au participat la aceste discuții din toate zonele lumii doresc ca uh, efortul de reducere să fie de la 25 la 40% și mai mult. Deci dacă cerem doar 25%, înșelăm așteptările populației. Al treilea element, și cred că e foarte important să citim acest document pentru că e plin de informații interesante. În al treilea rând, așadar, țările din Sud, inclusiv cele mai puțin avansate, sunt gata să facă un efort. Vor să contribuie la efortul de luptă împotriva schimbărilor climatice și doar 16% din participanții din țările eh, sudice au spus că bă, eh, ei n-ar trebui să contribuie financiar deloc. Și mi se pare foarte ciudat că țările BRIC și țările din eh, Sud uh, sunt uh, mult mai uh, dornice să împărtășească eforturile față de țările din Nord. Sigur, știu că e vorba de niște cifre relative, dar a fost o conferință organizată după niște criterii clare uh, și s-a organizat acest, acest schimb de opinii într-un mod foarte coerent și după aceleași principii. Deci, Cred că putem uh, considera că este un semnal în legătură cu așteptările pe care le au oamenii față de noi și să nu uităm că noi reprezentăm cetățenii europeni. Ăsta era primul lucru pe care vreau să-l uh, exprim. În al doilea rând, relația cu americanii. Nu o să realizăm nimic dacă nu reușim să uh, determinăm pe americani să-și respecte angajamentele 100%. Știți, domnule președinte, că va fi o delegație care va merge în Statele Unite la sfârșitul lunii octombrie Cred că este important ca, dincolo de discuțiile cu parlamentarii americani, să uh, încercăm să vedem în ce măsură e posibil să organizăm, nu știu, poate pe internet, discuții directe între cetățenii europeni și americani pentru a-i mobiliza pe americani împotriva celor care nu vor să se facă nimic. Pentru că la acest studiu despre care vorbeam, uh, participanții americani din șapte state americane uh, aveau niște opinii mult mai radicale și mai ambițioase decât uh, cele ale guvernului Obama și chiar susțineau ideea unor măsuri obligatorii uh, de reducere a emisiilor. Deci, cred că ar, încerca, ar, trebui, ar merita să încercăm să vedem cum am putea să ne adresăm direct publicului american. Ultimul punct, problema finanțării a fost abordată aici. Cred că dacă nu avem o finanțare internațională publică și țintită, nu o să reușim uh, să îndeplinim scopurile noastre. Dincolo de uh, certificatele acestea, ne trebuie un mecanism, uh, o taxă sau cum vreți să-i spunem, oricum un mecanism care să permită, pe de-o parte, reconversia industrială a țărilor din nord și să financeze adaptarea țărilor din sud. Și, în fine, când vorbim despre adaptare domnule președinte, dragi colegi, ne gândim la adaptarea comportamentului nostru pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Dar uh, e vorba și de adaptarea la schimbarea climatică. Și cu cât mobilizăm mai repede concetățenii prin măsuri potrivite, astfel încât ei să înțeleagă consecințele pe care schimbările climatice le au deja asupra vieții lor, cu atât mai repede ei vor fi gata să intervină și să împingă guvernele să găsească o soluție la Copenhaga. Președintele, mulțumesc foarte mult. O campanie uh, pe internet demarată de europeni care să se adreseze senatorilor americani. Am auzit că americanii se concentrează exclusiv asupra Chinei, nu se, nu se concentrează deloc asupra euro, europei și europenilor. Se gândesc doar la ce face China și ce face China nimic. Așadar, ar trebui să, să le tragem atenția americanilor. Se pare că deocamdată noi, europenii, nu suntem la fel de importanți ca și chinezii. Domnul Schlüter acum. Domnule preedinte vă mulumesc Am reprezentat comisia la Stockholm luni. Era vorba despre despădurire uh, despre degradarea pădurilor la respectiva ședință. Vreau să vă amintesc de rezoluția noastră din aprilie. Ea conținea o serie de formulări deosebit de potrivite care se refereau la păduri. Ne refeream la dreptul uh, populațiilor indigene, la faptul că o pădure nu trebuie să fie defrișată pentru crearea unei uh, Uh, unei culturi de ceva în respectiva zonă, etc. Așadar, există formulările deja. În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, trebuie să vorbim despre reduceri cu 40% dacă e să, să fim credibili. Avem uh, șanse în proporție de 50% să impunem aceste uh, aceste ambiții și de asemenea avem 50% șanse de a impune uh, suma de 30 de miliarde de, de euro la nivel uh, mondial. Așadar, trebuie să stabilim cel puțin 40% reducerea emisiilor de dioxid de carbon și, de asemenea, finanțarea trebuie să fie cât se poate de bine, uh, bine stabilită. Ne dorim uh, ca, cel puțin la nivel mondial, la nivel european, să reducem emisiile cu 40% și, de asemenea, Uniunea Europeană este dispusă să financeze eforturile statelor terțe. Avem, uh, s-a spus că China este importantă. Da, într-adevăr, trebuie să îi aducem alături de noi. Dar cum putem face lucrul acesta? Incluzându-i practic sau permițându-le chinezilor să intre pe piața noastră în ceea ce privește produsele energetice și în ceea ce privește diferitele tehno- uh, tehnologii. De exemplu, chinezii se pricep de minune la uh, crearea de celule solare, fotocelule. Așadar, trebuie să eliminăm toate obstacolele care stau uh, în calea intrării chinezilor pe piața noastră. Noi suntem uh, cea mai mare piață în ceea ce privește produsele uh, ecologice, în ceea ce privește produsele și tehnologia uh, folosite pentru reducerea tuturor acestor, acestor emisii. Am putea spune că um, reducerea cu 30% a emisiilor de dioxid de carbon ar fi bună, dar 40% ar suna mult mai bine și ar fi mult mai potrivit și, uh, de asemenea, uh, îi vom sprijini pe toți cei care ni se vor al- alătura. În ceea ce privește situația din uh, diferitele statele europene în momentul de față, ne dăm seama că situația mm, nu este una fericită. De exemplu, Spania emite cu 35% mai, multe, mai mult dioxid de carbon decât platformul, platform, plafonul stabilit în protocolul de la Kyoto. Cum vor ajunge spaniolii să atingă uh, ambițiile noastre. Trebuie să-i sprijinim, pentru că altfel nu vor reuși niciodată alte state care au, există și alte state europene care depășesc aceste, aceste plafoane din tratatul de la Kyoto cu 10% sau chiar mai mult. Ei trebuie să, să-i sprijinim pe toți aceștia. De asemenea, chinezii și indienii vor și brazilienii vor să fie credibili, vor să-și păstreze obrazul, însă și noi, la rândul noi, eh, nostru, avem o mândrie pe care trebuie să o, să o protejăm. În ceea ce privește privește stilul de viață, se pare că un stil de viață sănătos uh, duce la scăderea, uh, scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Mă, uh, ce înseamnă, de fapt, stil de viață sănătos? Spre exemplu, o reducere a orelor de lucru. Bine, tema aceasta este oarecum deplasată, poate nu avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta despre lucrul acesta, ar putea uh, Uh, am putea însă să facem uz de toate aceste date pe care le-am obținut de la oamenii de știință, pentru că îmbunătățind stilul de viață al uh, oamenilor, se pare că am putea uh, lupta și pentru protejarea mediului înconjurător. Vă mulțumesc! Grostet. Doamna Grostet, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să le spun colegilor uh, care sunt uh, nou veniți în acest Parlament că aceste probleme nu sunt noi. Lucrăm uh, de ani de zile pe acest subiect, lupta împotriva schimbărilor climatice și vreau să vă reamintesc toată activitatea făcută în Comisia Temporară Provizorie pentru Schimbările Climatice sub conducerea colegului Florenț. Și când aud astăzi uh, ce se spune, am uh, senzația că e un fel de supralicitare. Cine dă mai mult? 20%, 30%, 40%? Dar unde e credibilitatea? Unde e realismul? Uh, mi se pare că, că visez și sunt stupefiat că suntem deputați și totuși ar trebui să fim serioși în propunerile noastre și ar trebui să luăm în considerare toate datele certe referitoare la schimbarea uh, climatică, dar și datele economice și relația noastră cu partenerii. Copenhaga va fi dificilă, știm acest lucru. Ultimele reuniuni pe care le-am avut în Statele Unite au arătat că uh, rezultatele sunt departe de a fi garantate și eu eram destul de pesimistă în legătură cu ce se va întâmpla. Europa vrea să aibă o atitudine exemplară, foarte bine, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne împușcăm în picior singuri și că întotdeauna să, tre- să încercăm să mergem mai departe decât uh, ceilalți, pentru că ne vom pierde credibilitatea și nu o să convingem uh, pe nimeni. Când uh, îl aud pe președintele Lenin spunând că Statele Unite sunt mai degrabă interesate de ce se întâmplă în China și mai degrabă zâmbesc la ce se întâmplă în Europa, cred că e un lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. Ne-am luat niște angajamente pentru Copenhaga, cred că trebuie să ne ținem de ele și să nu încercăm să mergem dincolo de ele. Uh, dacă vrem să respectăm, uh, dacă vom respecta angajamentele noastre, atunci vom realiza un progres. Și după ce facem asta, vom putea să mergem și mai departe uh, trebuie să mergem pe etape. Încercarea aceasta de a supralicita și asta mă face și vorbesc din experiența de 15 ani a acestui Parlament Uh, ne ridicăm, uh, ne fixăm bareme prea înalte pe care nu le, întindem, uh, nu le atingem și atunci dăm greș. Deci trebuie să facem tot ce ține de noi ca să ne convingem partenerii că trebuie să facem toate eforturile pentru ca temperatura planetară să nu crească cu mai mult de 2 grade și cred că toți suntem de acord cu asta. De asemenea, pe problema despăduririi suntem în acord. Dar când vorbim de transfer tehnologic, Uh, din țările industrializate. Sigur, da, trebuie să avem o atitudine exemplară, trebuie să uh, împărtășim avansul nostru tehnologic țărilor în curs de dezvoltare. Dar trebuie respectat uh, de asemenea și protecția dreptului de proprietate intelectuală. Acesta este un lucru fundamental. Și apoi, trebuie spus că dacă, din nefericire, nu vom reuși să-i convingem pe americani, pentru că, așa cum s-a spus, mai au și alte preocupări pentru moment. Deci dacă nu reușim să-i convingem, atunci ce facem? Nu o să avem acord internațional sau vom avea un acord nesatisfăcător. În acest caz va trebui ca, la rândul său, Comisia să poată propune un mecanism de ajustare aplicabil la uh, emisiile de, uh, cotelor de emisie de uh, gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 pentru a avea o armonizare a condițiilor de concurență cu țările dezvoltate care nu s-au angajat la același nivel cu Uniunea Europeană pe reducerea emisiunilor. Și atenție, dragi colegi, avem cu toții aceeași dorință de a face totul pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Dar vă rog, haideți să fim realiști, să mergem pas cu pas să facem presiune asupra americanilor și asupra tuturor partenerilor care trebuie să se angajeze în această luptă împotriva schimbărilor uh, climatice, dar nu cred că o să uh, facem altceva decât să ne pierdem credibilitatea dacă tot supralicităm cifre 40, 30, 50%. Cred că Trebuie ca până la conferința de la Copenhaga să încercăm să-i convingem pe partenerii noștri americani, dar să nu uităm că nu trebuie să încercăm să ne împușcăm singuri în picior, să ne tem singuri craca de sub uh, picior. Mulțumesc, uh, doamna Dagmar Beran, pentru problemă de procedură. Mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte. Se pare că funcționează. Primesc cuvântul dacă cer să intervin pentru o chestiune de procedură. O să stăm aici astăzi toată ziua, în această sală. Știm uh, că această sală are o acustică foarte bună, dar nu se pot să stau aici fără să mă apuce durerea de cap, pentru că e un ecou uh, extraordinar, dar nu, nu reușim să ne auzim nici dacă vorbim unul în fața celuilalt și trebuie să stăm cu căștile tot timpul pe urechi. Deci haideți să ne asigurăm că avem aceeași acustică ca și în ședințele plenare, ca să nu trebuiască să folosim căștile chiar și atunci când nu avem nevoie de interpretare pentru limbi pe care le cunoaștem. Uh, trebuie cumva să rezolvăm această problemă uh, pentru că trebuie să mi se arate un oarecare respect, doamna președinte. tocmai ce ne spuneți că situația nu s-a îmbunătățit, știți foarte bine că niciunul dintre noi nu este tehnician, nu putem decât să cerem tehnicienilor să îmbunătățească situația pentru confortul nostru auditiv. și ce mi s-a recomandat este să ținem căștile cât mai departe de microfon atunci când se vorbește. Deci fiecare vorbitor să stea un pic mai departe de microfon ca să nu se creeze uh, microfonie între căști și microfon. Deci să facă fiecare un mic efort pentru confortul nostru colectiv. Da, acum... Nu, mai era o problemă de procedură. Vă rog. Doamnă președintă, spune domnul Lorenz, vă invidiez, domnule președinte, pentru că aveți o impresie atât de bună în legătură cu această instituție, însă dacă vă uitați la uh, modul în care este administrat Parlamentul, cred că vă v-ați schimba opinia. Ok, uh, deci uh, încă un punct de procedură. Domnul Chiten Arsenis. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt de acord că suntem foarte optimiști și că trebuie să facem mai mult. Aș dori ca această rezoluție să fie mai concretă și în legătură cu responsabilitatea statelor în curs de dezvoltare. Bineînțeles că trebuie să găsim fondurile necesare. În comunicarea Comisiei se vorbește despre 15 până la 30% de Uh, reducere a emisiilor până în 2015-2030 uh, sunt date pe care le-am mai auzit și înainte. Uh, de asemenea, s-a menționat faptul că Statele Unite urmărește ceea ce se întâmplă în China și nu în Europa. Eu am petrecut uh, timp în Statele Unite și am impresia că Uniunea, că Statele Unite poate sunt atente la ceea ce se întâmplă în China, dar uh, politicienii și cetățenii sunt atenți la ceea ce se întâmplă în Europa. Noi am fost, dat naștere acestei probleme și trebuie să dăm exemplu lumii în legătură cu felul în care o putem rezolva. Vă mulțumesc. Chris Davis. Domnul Chris Davis, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat această dezbatere și vreau să spun un singur lucru. Am, am urmărit o conferință a părților și s-au făcut progrese pas cu pas. La Copenhaga sperăm să facem un pas mult mai mare înainte pentru a introduce cadrul pentru niște măsuri mult mai ambicioase și ministrul suedez pentru mediu ne-a spus că cerințele minime pentru un succes la Copenhaga ar fi un acord care să introducă măsuri necesare care să limiteze creșterile de temperatură la 2 grade Celsius și un acord global care să fie care să poate, poate să fie făcut mai strict în anii următori pe măsură ce apar noi probe științifice. Problema este că în cadrul negocierilor fiecare are un mandat foarte restrâns. Bineînțeles că ministrii de, care sunt responsabili pentru mediu pot să sune în capitală pentru a cere o marjă de, a, de manevră. Însă este vorba despre angajamente financiare majore, transferuri de bani de la statele bogate la cele mai sărace lucruri care vor avea implicații semnificative pentru industrie. Și miniștrii de mediu nu sunt suficient de puternici pentru a lua aceste decizii. Ar trebui uh, și uh, statele au tendința să arate cu degetul unul la altul. Uh, în mod clar ar trebui să vorbească miniștrii de finanțe și nu miniștrii de mediu. În Marea Britanie, primul ministru a spus că va fi prezent la Copenhaga. Noi ar trebui să mergem înapoi în capitale uh, și să întrebăm dacă prim-ministrii, cancelarii, responsabilii uh, din statele noastre sunt dispuși să fie prezenți la Copenhaga, Copenhaga pentru, că, pentru că dacă nu vor fi acolo, riscăm să pierdem totul. Da, mulțumesc, domnul Peter Liesel. Vă mulțumesc, stimați colegi. De ce nu comparăm oare această problemă cu alte probleme politice? Pentru că se poate ajunge la un acord politic, la compromisuri politice, Domnul președinte Sarkozy, atunci când se adresa Parlamentului European anul trecut, spunea că schimbarea climatică este diferită pentru că avem date științifice și dacă nu putem uh, să punem capăt acestui trend în următorii 10 ani, atunci următoarea generație nu va putea să rezolve această problemă. Pentru că există anumite puncte fără întoarcere la care vom ajunge și în ciuda eforturilor noastre nu vom putea să inversăm a, acest trend. Un expert a spus că dacă apar probleme la 5 km de coastă, nu se poate purta o discuție politică dacă vei putea să uh, înnoți 4 km sau nu. Va trebui, acea zonă va trebui să fie evacuată în mod clar. Ceea ce aud din partea statelor este că nu prea există foarte mult optimism. Eu am fost raportor în Parlamentul European pentru a introduce aviația în sistemul de comercializare a emisiilor și aceasta va fi o problemă majoră în Copenhaga. Avem o problemă, o, problemă și trebuie să găsim o soluție europeană, însă o soluție europeană nu va rezolva uh, în mod necesar problema emisiilor din care provin din aviație, care au crescut de două ori din 1990 încoace. Trebuie să punem accentul în rezoluție pe faptul că aviația internațională trebuie să fie inclusă în aceste proiecte și trebuie să fim mai ambițioși ca europeni și cred că trebuie să folosim un limbaj foarte clar în discuțiile cu statele în curs de dezvoltare, un zbor din India până în Statele Unite sau din China până în, la Londra, nu trebuie să fie văzut la fel ca și obiectivele statelor în curs de dezvoltare. Și trebuie să avem uh, cerințe mai stricte. De asemenea, în legătură cu transportul maritim, nu s-a discutat foarte mult despre acest aspect. Experții Organizației Maritime Internaționale au anumite idei în legătură cu reducerea eficientă a emisiilor, însă dacă nu introducem aceste măsuri în Europa, nu, nici măcar nu vor fi discutate la Copenhaga. De aceea, sunt dezamăgit că nici măcar nu s-a discutat acest subiect înainte de întâlnirea de la Pittsburgh. Va trebui să insistăm mai mult pe acest punct. În legătură cu finanțarea, se spune că avem nevoie de fonduri pentru transferuri tehnologice din statele dezvoltate spre cele în curs de dezvoltare, însă trebuie să evităm să uh, comitem greșeala de a găsi, uh, ca, de a considera aceste ajutoare financiare ca fiind cheia. Uh, dacă schimbarea climatică va avea loc așa cum prezic oamenii de științe, atunci uh, cei din statele în curs de dezvoltare vor suferi mult mai mult decât cei care locuiesc în statele dezvoltate. Noi trebuie să ne asigurăm că uh, vom lansa un apel către liderii statelor dezvoltate în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că sum, banii sunt folosiți bine și că uh, evoluția lucrurilor este monitorizată. Și cred că Comisia a făcut o propunere care nu este uh, deloc rea în acest sens Eh, se spune că nu se vrea creșterea suplimentară a bugetului Uniunii Europene, dar nu știu dacă Parlamentul European este interesat într-un buget suplimentar interguvernamental asupra căruia Parlamentul European să nu aibă niciun fel de control. Cum vom putea să explicăm acest lucru alegătorilor? Ar fi util să includem un element uh, în acest sens în bugetul Uniunii Europene, un element pe care îl putem controla și noi, un element care să fie utilizat pentru protecția climei. Sunt de, ac- de acord cu Karl-Heinz Florenz, când vorbește despre ETS, sistemul de comercializare a emisiilor. Putem vorbi despre acest uh, sistem doar atunci când discutăm despre finanțe. Mai mult de 50% din emisiile Uniunii Europene vin din sectoare care nici măcar nu sunt acoperite de către ETS. De ce să fie responsabili lucrătorii din fabricile de ciment, de exemplu, uh, pentru faptul că noi, europenii, uh, vrem să ne reducem emisiile? Trebuie ca toate industriile să participe, toate statele membre și propunerea Norvegiei, care vorbește despre drepturile statelor membre, uh, care să fie incluse în finanțare, este, mi se pare o propunere bună, pentru că nu trebuie să ar, arătăm totdeauna cu degetul către industrie. Și sunt de asemenea de acord cu Chris Davis, trebuie să facem apel la șefii de state și de guverne să ne asigurăm că în măsura posibilităților noastre că ei vor fi prezenți. Trebuie să ne bazăm și pe uh, Barack Obama. Uh, s-a spus că uh, luni se va deplasa la Copenhaga, însă nu pentru a susține conferința pentru schimbările climatice, ci pentru a susține uh, candidatura orașului Chicago pentru Jocurile Olimpice. Uh, doamna Cizer Jourdan. Sedo. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mă alătur colegilor care au spus că așteaptă propuneri specifice de la liderii mondiali la Copenhaga și că vor discuta la conferința de la Copenhaga ceea ce este practic și nu ceea ce este idealist. De asemenea, o țară mă preocupă cel mai mult, India. Atitudinea Indiei față de emisii și de schimbarea climatică este Uh, îngrijorătoare în legătură cu președintele Obama și Statele Unite și aici am îngrijorări în legătură cu conferința de la Copenhaga. Însă vreau să subliniez altceva. Schimbarea climatică este un fenomen orizontal și inițial am discutat schimbarea climatică doar în cadrul protecției mediului. Acum a devenit un subiect mai orizontal. În Parlamentul European avem uh, câteva comisii care se ocupă cu această tematică, Comisia ITRE, printre altele. Ieri, reprezentanții grupurilor politice au pus bazele unei uh, au discutat această rezoluție mai mult de trei ore. Am ajuns la concluzia că este o bază bună de început, însă există anumite capitole care lipsesc și de aceea am făcut propuneri de amendamente aș face apel membrilor comisiei dumneavoastră să ține cont de propunerile noastre de amendament și să țină cont de mandatul nostru, pentru că Comisia ITRE are o responsabilitate foarte mare în acest domeniu. Și voi menționa doar câteva puncte. În primul rând, dezvoltarea tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Acest lucru este fezabil doar dacă există o bună colaborare între uh, Uh, cercetare și uh, transferul tehnologic. Avem nevoie de modele noi pentru cooperare și uh, pentru a include și statele în curs de dezvoltare. Doar așa vom putea să punem pasele unei relații între statele lumii care să acorde o protecție corectă a drepturilor de, protecție proprietatea intelectuală și pentru transferul de tehnologii. Bineînțeles că ne preocupă și uh, transferul de emisii de carbon. Aceste măsuri care uh, vor duce la transferul de tehnologii dinspre Uniunea Europeană către alte state nu sunt suficiente. Avem nevoie de noi tehnologii pentru a împiedica transferul de emisii de carbon și credem că în această moțiune de rezoluție trebuie introdus un paragraf care să facă apel la statele industrializate să se alăture Uniunii Europene în aceste eforturi. Apoi, energia. Energia reprezintă o sursă a majorității poluării noastre. Și de aceea trebuie să susținem o eficiență energetică mai bună și folosirea unor energii regenerabile, nu doar în Uniunea Europeană, ci și în cadrul mondial. De asemenea, combustibilul fosil, aceasta este o problemă și pentru China și pentru India și aici, din nou, suntem de părere că această rezoluție trebuie să susțină o cooperare mai largă și să susțină dezvoltarea unor tehnologii mai curate în domeniul combustibililor. Și voi încheia, domnul președinte, pentru că impulsul pentru cer- avem nevoie de un impuls pentru cercetare și să căutăm noi modele care să permită un transfer mai corect și mai rapid de tehnologii către lumea în curs de dezvoltare. Domnul Gilles Parniu. Mulțumesc, doamne președinte, stimați colegi. Permiteți-mi ca, dincolo de satisfacția pe care o am în legătură cu conținutul și orientările acestei rezoluții, să abordez capitolul finanțare și cred că trebuie să mergem mai departe în obligațiile financiare care să ne permită intervenția și să spunem că Copenhaga trebuie să fie punctul care să ducă și la o creștere economică. De asemenea, ar trebui să adoptăm și problema unei taxe pe dioxid de carbon la granițele Uniunii Europene. Trebuie să evităm într-adevăr externalizarea emisiilor de dioxid de carbon. De aceea, un pachet energie-climă trebuie să fie conceput, conceput în așa fel încât să uh, maximizeze in, uh, motivele pentru care statele terțe să se alăture unei, unui asemenea cadru. Ni se spune că trebuie să așteptăm până la Copenhaga pentru ca după aceea să avem un raport de analiză, dar putem și noi să indicăm de pe acum ceea ce dorim să facem în, în domeniul Uniunii Europene în legătură cu reducerile emisiilor de carbon. Obiectivele noastre pot să includă și uh, promovarea cotelor gratuite uh, și introducerea anumitor produse în sistemul de schimb de dreptul de emisii și uh, să se introducă un echivalent al conexiunilor electrice. Iată câteva obiective care sunt pot, care pot fi integrate în acest proiect de rezoluție pentru a indica cu ocazia summitului de la Copenhaga ceea ce intenționează statele europene să facă în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru această sinteză, domnul, domnule Parnu. Doamna Cristina Gutierrez Cortines are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să fiu subcintă și aș vrea să mă refer la paragraful 17 m-am întors recent de la conferința privind deșertificarea din Argentina, care a adoptat o rezoluție în care se spune că acest concept al deșertificării trebuie inclus în discuțiile de la Copenhaga, deci voi face și eu două sau trei amendamente care se referă la următoarele chestiuni. În paragraful 17 uh, se vorbește de emisii care au drept rezultat uh, despădurirea și degradarea solului, pentru că degradarea solului duce la deșertificare. Voi insista să se introducă acest concept. În același paragraf mai este o idee care e foarte importantă, cred eu, și anume faptul că uh, politica agricolă comună trebuie să țină seama de problema schimbărilor climatice. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în țările din Sud, Uniunea Europeană n-ar trebui să plătească uh, pentru tăierea copacilor, a măslinilor sau a, pentru scoaterea viilor, pentru că asta contribuie la degradarea solului și la despădurire. În momentul în care uh, tai orice copac, uh, ești într-o situație ridicolă din acest punct de vedere. Sper că și alte grupuri politice mă vor susține în acest amendament, pentru că trebuie să avem o coerență internă, o consecvență și cred că asta este una dintre, unul dintre domeniile în care trebuie să ne facem bine temele dacă vrem să luptăm împotriva schimbărilor climatice și trebuie să ne asigurăm că pă, recuperarea pădurilor trebuie să facă parte din politica noastră agricolă, să nu uităm câte păduri au dispărut din diferite motive. Apoi, la capitolul finanțare, trebuie să facem un gest foarte clar să arătăm că atunci când e vorba de procesul de adaptare, uh, Uniunea Europeană va face disponibile anumite fonduri, pentru că țări din lumea a treia au niște amintiri istorice neplăcute. Indienii spun, oamenii noștri nici nu au încălțări, merg descurs, deci nu ne cereți nouă să plătim pentru schimbările uh, dorite de țările industrializate. India nici nu va veni la Copenhaga. Deci trebuie să fim realiști și să facem un anumit gest, și anume că Europa este cea care va plăti nota de plată și să, în acest fel încearcă să, să încerce să repare greșelile din trecut. Nu ne confruntăm doar cu probleme legate de sărăcie, ci și cu lipsa de capacitate instituțională în lupta împotriva emisiilor de CO2 și de asemenea, cred că trebuie să avem o idee foarte clară pentru perioada de după Copenhaga. Avem niște criterii clare în ce privește emisiile industriale. Asta e ușor de făcut. Poți să faci un model matematic care să se ocupe de această chestiune, dar după Copenhaga cred că ar trebui să, ne, să avem abordare care să se concentreze pe ideea de teritoriu. Ar trebui să vedem uh, fiecare regiune ce fel de împădurire are nevoie de ce fel de management al solului pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon și în felul acesta vom avea o politică integrată. Uh, s-au făcut destule progrese științifice ca să avem la dispoziție destule date care înainte nu erau disponibile, pentru că dacă uh, dăm toată vina pe industrie, atunci nu rezolvăm decât o parte din problemă. Trebuie să avem o abordare globală, sistemică, să acceptăm natura globală a acestei probleme și să avem și o analiză teritorială uh, potrivită, cu datele corecte, cu informații uh, corecte, pentru a avea o analiză mai clară a situației. Președintele, mulțumesc domnul Zoltan Bolțo acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Discutăm aici un document foarte serios. Totuși, Copenhaga va avea două dimensiuni, una profesională și cealaltă politică. Sunt convins că în acest moment dimensiunea politică este cea importantă. Ce vreau să spun? pentru a rezolva o problemă globală nu poți acționa de la nivel local. Europa poate da un exemplu și așa cum s-a mai spus aici, poate merge până la ținte iluzorii, însă nu vom realiza nimic până când cei doi poluatori principali, adică Statele Unite și China, nu vor fi convinși să-și reducă emisiile. Ministrul uh, suedez uh, a spus că putem să ne așteptăm uh, de la Statele Unite să încerce să facă tot ce e posibil. Știm de la Kyoto, de la conferința de la Kyoto, ce înseamnă pentru americani să facă tot ce pot. Trebuie să avem o poziție clară a Uniunii Europene și o uh, poziție clară față de Statele Unite. Uh, Valerie Giscard d'Estaing Uh, cel care a fost uh, însărcinat cu pregătirea Constituției Europene, uh, spunea că Uniunea Europeană nu este un rival al Statelor Unite, ci un partener al Statelor Unite. Au existat consecințe serioase ale acestei atitudini, în sensul că interesele Uniunii nu au fost corect apărate de liderii acestea din cauza acestei atitudini față de Statele Unite. doamna vicepreședintă a sugerat un contact direct între cetățenii europeni și americani în încercarea de a uh, îi face pe americani să aibă o atitudine mai uh, serioasă uh, față de această problemă. Dar în Bruxelles democrația directă nu este nici ea luată prea în serios atunci când e vorba de referendumuri, după cum știm. Noi, scepticii, spunem adesea că nu putem să vorbim în numele a sute de milioane de oameni și totuși la Copenhaga va trebui să reprezentăm uh, cetățenii celor 27 țări europene. Mi se pare ciudat că patru din cinci prezentări se referă la responsabilitatea Statelor Unite și uh, cu toate acestea nu uh, au prea multă substanță în acest sens. Convingerea mea este că Uniunea Europeană, Europa, trebuie să aibă această atitudine de a reprezenta jumătate de miliard de cetățeni, 27 de țări membre, și că trebuie să încercăm să determinăm Statele Unite în calitate de principal poluator să ia această situație în serios și să ia măsurile care se impun poate nu e locul și misiunea unui membru non-înscris să facă sugestii acestei comisii, dar totuși, dacă vrem să ne asumăm aceste responsabilități, de ce nu o facem prin intermediul acestei rezoluții în mod foarte clar și de ce nu trimitem la Copenhaga pe cei care chiar vor să facă ceva uh, pentru a progresa? Președintele, mulțumim, domnul Scalacakis. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac următorul comentariu. Vorbim uh, din nou și din nou despre finanțare. Nu trebuie însă să uităm că anul trecut circa 2 până la 3 miliarde de euro au fost cheltuite pentru măsurile legate de uh, combaterea crizei financiare. Prin urmare, dacă există o voință politică, atunci fondurile se găsesc. Deci și fondurile acestea se găsesc indiferent de sursa lor. Un al doilea comentariu. Cum veți folosi aceste fonduri publice și la ce sumă ar trebui să se ridice acestea? Există un principiu și anume poluatorul plătește și acesta este principiul pe care trebuie să-l luăm în considerare în momentul în care discutăm despre cheltuirea fondurilor publice. Așadar, acolo unde este posibil, acolo unde este legal, poluatorul trebuie să plătească. Să trecem la transportul aerian și transportul maritim. Aceste aspecte sunt deosebit de importante în context. În ceea ce privește aceste două domenii, ele sunt tratate împreună, însă diferențele între, între cele două domenii sunt marcante. Transportul aerian este, produce mai multă poluare decât transportul mar- maritim. Așadar, transportul maritim este mult mai eficient uh, din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon decât cel aerian și lucrul acesta trebuie să-l luăm în considerare. În ceea ce privește uh, obiectivele stabilite, trebuie, acestea trebuie să fie stabilite pornind de la, de la uh, Uh, diferitele, de la eficiența energetică. Prin urmare, trebuie să luptăm împotriva transportului rutier. Când vine vorba de transportul rutier la nivelul uh, Uniunii Europene, ei, am găsit cel mai poluator factor din întregul spectru al căilor de transport. Autovehicolele emit circa 50% din uh, emisiile totale rezultate în urma diferitelor uh, folosirii diferitelor tipuri de uh, transport. Prin urmare, fiecare acest tip de transport trebuie să fie tratat separat în funcție de eficiența sa energetică. Prin urmare, aceste obiective trebuie să fie adaptate astfel încât să prezinte situația într-o manieră cât se poate de concretă în ceea ce privește uh, eșecul posibil al negocierilor. Dați-mi voie să spun uh, că eu, eu consider că noi trebuie să stabilim un obiectiv și trebuie să luptăm împotriva unui, posibile, unui posibil eșec. În ceea ce privește punctul 18, uh, dacă vă uitați în documentul uh, pe care îl aveți în față, se, se insistă acolo că uh, Transportul aerian și maritim eh, internațional ar trebui să aibă aceleași obiective ca și alte eh, sectoare și aici aș mai adăuga ceva, inclusiv transportul rutier. Așadar, dacă adăugăm acest lucru, eh, reușim să facem, să creăm un fel de rivalitate între cele trei tipuri de transport. În ceea ce privește uh, transportul aerian, uh, aș putea, am putea spune la cifra 18 că nu în perspectiva unui uh, eșec al uh, discuțiilor din cadrul Organizației Aviației uh, Civile Internaționale, am putea spune acolo în cazul unui eșec, însă în același timp trebuie să adăugăm faptul că acest, trebuie să ne gândim la faptul că acest eșec nu ar trebui să aibă loc. Mulțumesc, domnule președinte, cred că unii dintre noi au menționat deja ținta de două grade esențială pentru această rezoluție. Cred că e foarte bine că spunem că această țintă nu este doar o țintă a Uniunii Europene, ci este susținută și de G8 și dacă luăm această țintă, și trebuie să vă spun că background-ul meu este unul științific, dacă vrem să atingem această țintă, trebuie să mergem la o scădere de 40% a emisiilor ca să avem 50% șanse să îndeplinim această țintă de 2 grade. Deci dacă vrem să realizăm realmente această creștere de 2, grame, 2 grade, atunci uh, trebuie să uh, mergem în, acest, uh, în această direcție. Și doamna Grostet spunea că trebuie să fim credibili. Pe păi dacă vrem să fim credibili, să ne uităm la China. China construiește uh, Uh, foarte multe capacități de energie eoliană și vor avea în 2 ani cea mai mare capacitate eoliană din lume. Asta înseamnă să existe voință politică. Atunci când există voință politică, se poate ajunge la o economie verde. Și asta trebuie să facem și noi. Prin urmare, cer ca noi, Uniunea, să fim mult mai clar în favoarea acestei ținte de 2 grade, să uh, lucrăm în favoarea unei economii bazate pe eficiență energetică și pe surse regenerabile, să ne uităm și la oportunitățile pe care economia verde le poate aduce Europei și pe aceea să ne uităm la America și la Statele Unite. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. China este cel mai mare producător în toate sectoarele. E cel mai mare producător și de energie bazată pe, pe cărbune da, dar și de energie eoliană sau solară vor fi. Deci să nu ne uităm doar la problema cărbunelui în China, pentru că sunt mai multe aspecte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să-i felicit pe colegi pentru intervențiile excelente. Cred că textul este un excelent punct de plecare. Este important să existe o rezoluție care să beneficieze de o majoritate în uh, sânul Parlamentului Uh, pe de altă parte, cred că trebuie să întărim un pic această rezoluție. Cu titlul personal înțeleg că trebuie să cerem obiective mai clare pentru Uniunea Europeană, dar mi se pare important să și putem atinge aceste obiective. Și în calitate de Uniune, eh, sigur, noi ne întoarcem spre țările în curs de dezvoltare și le cerem anumite lucruri, dar trebuie să ne angajăm și noi față niște obiective foarte clare. Din acest punct de vedere, rezoluția mi se pare un pic slabă. Totuși, cred că ea va fi utilă în cadrul negocierilor. E important să avem uh, un text credibil și să putem demonstra că vom utiliza uh, anumite linii bugetare pentru a atinge anumite obiective foarte clare. Sunt de acord cu colegii care spun că punctul de plecare uh, punctul de plecare esențial și provocarea esențială este respect, reprezentată de energia uh, regenerabilă. Suntem prea slabi pe acest punct, încă n-am făcut suficient. Cred că această rezoluție este o idee excelentă cu uh, condiția să o întărim puțin în cadrul Parlamentului, de aceea voi depune câteva amendamente, mai ales în ce privește energiile regenerabile și sper că Europa va putea deveni un pionier în domeniul eolian și solar. Să nu uităm că Nordul are un potențial eolian și maritim excelent la uh, Nordul Uniunii Europene și cred că Uniunea poate deveni uh, forța care să incite toate celelalte părți să meargă și să evolueze în această direcție. Cred că asta ar fi misiunea politică a Parlamentului nostru. Mulțumesc, domnul Matias Grota. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-a spus uh, adeseori în cursul discuțiilor că ambițiile nu ar trebui să fie chiar atât de mari. Lucrul acesta m-a speriat. Avem nevoie de obiective ambițioase, în special în momentul în care vorbim despre schimbările climatice. Am vorbit adeseori despre schimbările climatice în contextul crizei financiare. Lucrul acesta este, este menționat și în textul uh, în textul rezoluției. E drept, există acest paralelism între creșterea, între lupta împotriva crizei financiare și lupta împotriva schimbărilor climatice, două domenii care au nevoie de o finanțare solidă. Va trebui, tocmai în acest context, să vorbim despre finanțare și despre sursele de finanțare, pentru că aceste surse există. În ceea ce privește transferul de tehnologie, Eh, în momentul de față se, sunt eh, importate în Europa o serie de celule fotovoltaice din, de proastă calitate. În uh, ceea ce privește companiile europene, companiile europene producătoare de astfel de tehnologii nu exportă în China. Trebuie să ne gândim cum arată acest transfer tehnologic și nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de situația din momentul de față. În ceea ce privește finanțarea energiilor regenerabile, în momentul de, de față observăm următoarea situație, cel puțin în în ceea ce privește energia eoliană, ne dăm seama că uh, tehnologiile și capacitățile de producție a energiei eoliene trebuie să fie extinse în momentul de față. Însă, nu avem uh, suficiente fonduri la dispoziție. În uh, ceea ce privește transportul aerian și transportul maritim. Transportul maritim trebuie neapărat să facă obiectul discuțiilor la Copenhaga. Am introdus de asemenea și tra- transportul aerian în acest sistem de emisii, uh, de comercializare a emisiilor. Se, uh, lucrul acesta este, este potrivit. Uh, dar discuțiile astea există de mult, mult timp și n-am prea făcut mare lucru în direcția asta. Trebuie să ne gândim la toate acestea. Delegația Uniunii Europene la Copenhaga trebuie să pună în, discuțiile, în discuție toate aceste teme, pentru că schimbările climatice nu pot fi combătute decât printr-un efort colectiv. Am stabilit sistemul de comercializare a emisiilor, avem o serie de obiective Uh, de taxe pentru poluatori, uh, dar taxele acestea pentru poluatori nu sunt respectate nici măcar la nivel european. Noi am pus bazele uh, discuțiilor și acum trebuie să-i convingem pe ceilalți parteneri să ne ajute. Transportul aerian, transportul maritim sunt deosebit de importante de asemenea. Domnul Seba. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, trebuie să ne amintim că noi, uh, în calitate de politicieni, ne trebuie să ne bazăm pe datele științifice și, de asemenea, pe uh, bun simț. Datele științifice însă se schimbă de-a lungul timpului. Dacă ne gândim la, la ce s-a întâmplat în secolul uh, trecut, la revoluția adusă cu, de către descoperirile lui Einstein, etc., ne dăm seama că dacă primim anumite date științifice, acestea nu sunt neapărat uh, întotdeauna adevărate. Tocmai de aceea intervine și partea aceasta a bunului simț. În momentul în care ne gândim la schimbările climatice, ne dăm seama că acest fenomen există. Nimeni nu neagă lucrul acesta, sau mă rog, uh, majoritatea oamenilor de știință susțin această, acest argument sau această idee. Însă, schimbările climatice sunt provocate de acțiunile umane. Uh, Eh, însă, din păcate, o serie de oameni de știință susțin că lucrul acesta nu este neapărat eh, adevărat. Eh, clima planetei noastre este mult prea complexă și, prin urmare, oamenii de știință susțin că o reducere a mm, emisiilor de dioxid de carbon cu 40% nu a schimbat prea mult în ceea ce privește încălzirea globală. Așadar, avem de-a face cu toți acești factori de presiune. Prin urmare, măsurile pe care le implementăm sunt deosebit deosebit de importantă, pentru că consider că cu aceste măsuri mai degrabă de natură economică am putea schimba politica la nivel mondial. Lucrul acesta trebuie să îl păstrăm permanent în, în minte în momentul în care dezbatem conferința de la Copenhaga. Tocmai de aceea consider că este important ca mai întâi de toate să ne gândim la premisele de pe care. Tocmai de aceea consider că Europa trebuie să își impună voința în ceea ce privește schimbările, lupta împotriva schimbărilor climatice. Însă, în același timp, nu trebuie să, să punem uh, în pericol capacitatea capacitatea economică a Europei. Așadar, trebuie să le garantăm europenilor un grad mare de competitivitate pe piața mondială. Iar uh, în ceea ce privește schimbările climatice, acesta este un uh, fenomen multifacetat, iar aceste fațete nu sunt întotdeauna atât de clare pe cum ne spun unii dintre oamenii de știință. Și în ceea ce privește uh, eficiența energetică, trebuie să purtăm discuții clare. În Europa există foarte multe șanse în acest sens. Uh, în, uh, de fapt, în Europa se produce cea mai mare cantitate de energie regenerabilă. Lucrurile acestea trebuie să le, să le aducem la cunoștința partenerilor noștri și în același timp trebuie să ținem cu dinții de competitivitatea pieței și economiei europene. În ceea ce privește relația dintre SUA și China, uh, da, cei mai mari poluatori la, mal, la nivel mondial uh, emit circa 50% din uh, emisiile totale la nivel mondial. După părerea mea, China evoluează într-un ritm accelerat din mizează din ce în ce mai mult pe energiile regenerabile și cred că uh, China nu va reprezenta marea problemă în cadrul uh, negocierilor de la Copenhaga. Mai degrabă India sau uh, Statele Unite vor deveni o, un, o problemă. Asta datorită mecanismului de luare a deciziilor la nivel uh, intern. Știm că în Statele Unite Congresul ia cele mai multe decize, decizii, iar până la finele anului Congresul American mai are 18 zile de lucru. Știm uh, că se va confrunta, Congresul American se va confrunta cu o serie de alte teme, iar schimbările climatice vor rămâne undeva departe uh, Uh, în mintea congresmenilor. Prin urmare, uh, Statele Unite ale Americii nu vor putea să, să ne sprijine în demersurile noastre, tocmai din cauza acestui sistem de luare a deciziilor. Tocmai din motivul acesta, cred că ar trebui să ne gândim la următorul aspect. În cazul în care eu, uh, negocierile de la Copenhaga vor uh, eșua, ce vom face? Trebuie să ne gândim la acest eșec tocmai din perspectiva situației din Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește comisia, noua comisie, uh, mi-aș dori ca tema apei să fie mai intens discutată. Trebuie să vorbim despre inundații, despre penuria de apă, uh, despre uh, distrugerea recoltelor din uh, pricina penuriei de apă. V-aș ruga pe toți dintre dumneavoastră să fiți cât se poate de realiști când vine vorba de luarea deciziilor, pentru că, de fapt, noi suntem uh, responsabili pentru luarea deciziilor uh, și nu oamenii de, de știință. Vă mulțumesc. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am două sau trei observații foarte scurte. Mai întâi, cred că rezoluția uh, se referă la chestiuni de dreptul fundamentale. Schimbarea climatică a fost asociată strâns cu dependența noastră față de combustibilii fosili, dependența economiei noastre. Așadar, trebuie să avem o abordare transversală a problemei și aici există contradicții foarte mari între Uniunea Europeană și partenerii săi. Mai întâi, uh, noi ne proclamăm intenția de a lua inițiativa în lupta împotriva schimbărilor climatice, dar, pe de altă parte, Uh, dincolo de lacunele pe care le-am identificat, noi suntem inițiatorii uh, suprimării barierelor în calea comerțului mondial. Politica agricolă comună și acordurile de liber schimb comercial, toate acestea au repercursiuni asupra uh, schimbărilor climatice și trebuie să luăm în considerare aceste lucruri. Delocalizarea, externalizarea uh, consumului se asociază cu suprimarea unor circuite comerciale directe și cu suprimarea unor circuite de producție, ceea ce duce automat la creșterea uh, emisiilor de gaze cu efect de seră există fluxuri intense de energie la nivel mondial care contribuie cu siguranță într-o manieră uh, importantă la schimbările climatice. Este adevărat că umanitatea s-a mai confruntat cu probleme extrem de grave, dar nu prin intermediul sistemului nostru economic uh, vom ieși din acest impas. Iată de ce, cu multă pasiune, și, dar și cu destul scepticism, Uh, privesc uh, bazarea strict pe instrumente de piață și de instrumente economice în rezolvarea acestor probleme. Eu cred că uh, eficiența și eficacitatea instrumentelor economice este limitată în acest efort de a reduce emisiile. Este limitată mai degrabă la anumite sectoare. Mai există și o altă problemă. Consecințele sociale, economice și de mediu ale aplicării acestor instrumente economice și de piață, uh, consecințe pe care uh, le suportă diferite țări și, desigur, există pericolul ca aceste efecte, aceste implicații să fie foarte diferite. Dacă vorbim de responsabilități diferențiate, să nu uităm că acest lucru e valabil și în interiorul Uniunii Europene, nu numai în relația Uniunii Europene cu restul lumii. Pentru că contribuția statelor membre uh, în ce privește emisiile este foarte diferită acum decât era în trecut. Deci există și aici un aspect de care trebuie ținut cont în viitor. Grazie, Presidente Eh, eu sună... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt membru al Parlamentului European din 1999 și uh, invidiez pe câțiva colegi pentru siguranța lor atunci când uh, uh poartă anumite bătălii politice și invidiez pe mulți colegi care pot să își susține punctele de vedere și cu date științifice. Am citit o serie întreagă de articole și publicații științifice și n-am găsit niciuna, niciunul care să-mi ofere date care să mă convingă că schimbarea climatică este legată de activitățile umane. Deci nimic nu dovedește, dincolo de orice dubiu, acest lucru. Unii dintre colegii mei sunt atât de siguri și vorbesc despre gaura din stratul de ozon și Într-adevăr, uh, o perioadă de timp, uh, opinia publică a fost uh, terorizată de aceste povești. Oamenii, oamenilor le era frică să mai meargă pe stradă pentru că se temeau că o să fie arși de ultraviolete din cauza găurii din stratul de ozon și Uh, de, o, de la o vreme încoace nu mai auzim uh, vorbindu-se despre această uh, chestiune. Nu știu care om de știință a luat o scară și s-a urcat până la acea gaură pentru a o măsura. Și e o tendință spre catastrofism, spre o atitudine prăpostioasă și cred că asta ne afectează atitudinea realistă. se încearcă să se acrediteze ideea că toate acțiunile noastre trebuie să fie ghidate de nevoia de a lupta împotriva poluării. Și tot felul de oameni spun tot felul de lucruri fără să se gândească la consecințele uh, declarațiilor lor asupra activităților umane, asupra economiei și așa mai departe. Asta e o problemă, pentru că avem uh, anumite inițiative Uh, care ar putea avea efecte dezastroase asupra economiilor statelor membre ale Uniunii Europene. și nu facem decât să dăm apă la moare pe de altă parte unor țări care, sunt, uh, care se ocupă cu dumpingul economic și social împotriva Uniunii Europene. Uh, nu trebuie să uităm aceste lucruri, pentru că atunci când am, nu trebuie să uităm aceste lucruri atunci când vorbim despre uh, China, India, Brazilia și politicile lor de uh, dumping. Noi nu știm dacă eforturile noastre sunt canalizate în direcția potrivită și eforturile financiare și până la urmă nu să facem altceva decât să finanțăm concurența neloială a acestor țări. Deci dacă vom continua cu toate aceste teorii și ipoteze, nu vom face altceva decât să presăm uh, industriile noastre, să le restrângem uh, gradele de libertate și de acțiune uh, și asta va avea un impact negativ. Trebuie să protejăm mediul și să sperăm că vom avea un viitor mai bun printr-o protecție a mediului care este realizabilă. Trebuie să ne asigurăm că avem uh, condițiile cele mai bune, pentru că altfel nu vom ajunge decât la o degradare uh, economică cu efecte devastatoare asupra Uniunii Europene. În concluzie, vreau să salut comentariile făcute de doamna Grostet, care a spus că trebuie să ne concentrăm pe scopuri care pot fi realizate, pot fi, pot fi atinse și de asemenea că trebuie să ne asigurăm că eforturile noastre comune ne pot duce la rezultate tangibile. Pentru că de multe ori chiar în acest Parlament uh, am auzit uh, comentarii bazate pe teorii nefondate și atunci uh, astfel de, de comentarii nu ne pot duce decât în situații similare uh, cu povestea cu stratul de ozon, deci acți- acțiuni motivate strict economic. Trebuie să facem tot ce ține de noi ca să ne asigurăm că investițiile necesare în resursele de energie sunt făcute, dar pe de altă parte îmi vine să râd atunci când unii uh, uh susținători ai, uh, așa numiți susținători ai mediului spun că uh, combustibilii fosili sunt folosiți prea mult dar pe de altă parte ei sunt și principalii uh, luptători împotriva dezvoltării energiei nucleare, ceea ce mă face să nu-i prea cred. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule coleg, domnule președintele. Uh, gaura din stratul de ozon a devenit mai mică pentru că substanțele care afectau stratul de ozon uh, n-au mai fost folosite așa de mult și poate că putem reduce efectele schimbărilor climatice dacă uh, folosim mai puțin uh, sursele acestei schimbări climatice, cum ar fi gazele cu efect de seră. Com- comunitatea științifică ne-a spus aceste lucruri, acesta e mesajul uh, lor. Mulțumesc, domnule președinte. Adeseori, în timpul campaniei electorale pentru Parlamentul European, am fost uh, întrebată următorul lucru. Ne-am uh, uitat la ce critici ne-au fost aduse de panelul ONU pentru schimbările climatice, ce am uh, răspuns eu? Am răspuns că mulți dintre politicieni uh, și mulți dintre oamenii de știință uh, țin cont de aceste critici. Am adus aici, în fața noastră, reprezentanții acestui panel și am pus, le-am pus toate întrebările acelea dure pe care, pe care criticii ni le-au pus nouă. Am primit niște răspunsuri cât se poate de credibile, răspunsuri solide și tocmai de aceea nu pot decât să vă recomand tuturor să faceți lucrul acesta. Adică să adresați toate aceste întrebări panelului pentru climă și veți vedea că experții de acolo vă vor oferi răspunsuri cât se poate de clare. Bineînțeles, bunul simț este necesar. Nu trebuie să ascultăm doar pe oamenii de știință, ci în același timp uh, trebuie să ne folosim și de rațiunea cu care suntem fiecare dintre noi dotați. Ar trebui uh, să ne gândim la toate aceste fenomene climatice extreme. Uh, inundații extreme, deșertificări extreme, etc. și pornind de la rațiunea cu care am, am fost dotați, ne vom da seama cu siguranță că, cine, că ceva la nivel mondial nu funcționează, ceva legat de climă. Așadar, să ne folosim de rațiune. Când vine vorba de, de alegătorii noștri, ne dă, oamenii aceștia și-au pus încrederea în, în noi. Uh, și uh, nu ar trebui să-i uh, dezamăgim uh, având ambiții mai reduse decât ar trebui să, să avem. Așadar, trebuie să, să fim mult, mult mai ambițioși, nu trebuie să acceptăm doar compromisuri pentru că, din păcate, mediul înconjurător nu funcționează pornind de la aceste, aceste compromisuri. În ceea ce privește rezoluția, mi-aș fi dorit niște obiective mult mai ambițioase. Din păcate, cu siguranță, Parlamentul European nu va sprijini această dorință a mea, însă poate că uh, obiectivele legate de emisii pe care le vom discuta la Copenhaga uh, să fie stabilită undeva mai sus. Trebuie să ne gândim la datele științifice obținute și aceste ambiții ar trebui să fie permanent adaptate. Nu trebuie să, să negociem uh, niște obiective la Copenhaga care peste vreo 5 ani vor fi deja învechite conform datelor științifice pe care le vom primi atunci. Așadar, această adaptare trebuie să fie făcută permanent. În rezoluție trebuie să accentuăm în special avantajele rezultate din din obținerea, atingerea acestor obiective. Există obiect, uh, avantaje din punct de vedere economic, uh, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, etc. Și trebuie să le accentuăm mult mai bine. În uh, concluzie sau în final, știm cu toții că această com- în comunitatea oamenilor de știință s-a ajuns la o consens. Trebuie să facem mai mult decât am făcut până acum. E, există un consens cu privire la avantajele care decurg din acțiunile timpurii. Și cu toate acestea nu înțeleg de ce nu facem mai mult. Ar trebui uh, să luăm în considerare toate interesele uh, vehiculate în aceste discuții. Trebuie să ascultăm și pe uh, cei care ne aduc critici, dar în același timp trebuie să le, să le distrugem argumentele. Trebuie să le arătăm că avantajele economice decurse din uh, aceste mișcări și măsuri ale noastre sunt imense. Domnul Juven. La Mulțumesc, domnule președinte. Ca nou membru, vă mărturisesc că mă înfricoșează puțin anumite intervenții din această sală. Văd că există opinii care țin de un scepticism foarte adânc care se împotrivește datelor științifice și pe de altă parte opinii care sunt de partea cealaltă uh, o credință orbească în dovezile științifice. Noi nu vrem să ajungem la un consens, dar vrem să avem un spirit critic. Unii colegi spun că trebuie ca rezoluția să fie uh, făcută mai severă și câteodată un consens nu este suficient uh, atunci când există date științifice adecvate. De exemplu, uh, există un caracter nerealist al anumitor intervenții. Un coleg a sugerat că prin reducerea timpului de lucru se poate reduce încălzirea climatică, se pot aduce argumente pentru aproape orice, dar bineînțeles că diminuând speranța de viață, diminuăm de asemenea posibilitatea de a polua. Există tot felul de asemenea idei care pot, sunt de-a dreptul nerealiste, mă duc să mă înfricoșează într-un într-un sens. Ca și toată lumea am citit această rezoluție cu foarte mare atenție și e, vreau să fac o remarcă de ordin general. În, nu se poate decide într-o rezoluție să uh, facem niște aranjamente uh, noi și să uh, punem sub semnul, semnul întrebării ceea ce s-a decis deja. Cred că în uh, acordul din decembrie anul trecut s-a decis obiectivul de 20% și observ că în rezoluție apare un obiectiv de 40%, care nu știu de unde vine, dar de ce nu 40%, de ce nu 50% sau 60%? Sunt deschis oricărei propuneri. Aș dori doar să, să existe uh, demonstrații științifice sau o dezbatere democratică. Dezbaterea democratică a dus la 20%. Ori aici deja s-a ajuns la 40%. În general, eu aș spune că rezoluția nu trebuie să fie o, uh, un instrument prin care noi să improvizăm aici altceva. Uh, am înaintat asemenea în acest sens un amendament și patru amendamente, de fapt. Uh, în primul, după aceea, uh, statele industrializate trebuie să reprezinte un exemplu. Sunt de acord, trebuie să le cerem economiile, economiilor în curs de dezvoltare să se angajeze mai mult. Sunt de acord cu toate acestea, dar, dar acest, cele trei state vizate, China, India, uh, sunt exact statele care vor să distrugă uh, economia europeană. Aș, ar trebui să facem o diferențiere între statele emergente, care într-adevăr au nevoie de ajutor, și statele care sunt concurenții noștri direcți și care vor să ducă la dis- distrugerea economiei și industriei europene, Brazilia, India și China. Al doilea lucru, la punctul 3 se vorbește de un interval între 25 și 50%. Uh, al treilea punct vizează o idee uh, menționată de dumneavoastră și anume protecția la frontieră. Că industriile europene vor și eu susțin acest lucru că trebuie să ne fixăm obiective de mediu și să nu intrăm în concurență neloială cu industrii din statele terțe care nu se supun acelorași condiții. Aș fi de acord cu o asemenea taxă la frontiere care să compenseze o concurență neloială. Un al patrulea punct este punctul 8, care reamintește că contribuția colectivă a Uniunii nu trebuie să fie mai, pu- mai puțin de 30 de milioane de euro pe an. Nu știu Uh, care este suma, însă trebuie să uh, ceea ce este important este la ce este folosită. Uh, eu prefer 20 de milioane de euro bine utilizați decât 50 de milioane de euro aruncați în vânt. Vă mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg. Cu toate acestea, Ați menționat în mod just anumite aspecte. Dacă priviți considerentul D, rămânem doar la nivelul deciziilor Consiliului cu 20% până în, anumil, în anul 2020. Și dacă va exista un acord la Copenhaga, Uniunea Europeană este pregătită să meargă mai departe până la 30%. nein sie beziehen sich, sie beziehen sich auf den äh, artikel 3 Dumneavoastră vă referiți la articolul 3, de fapt, ca, în care sunt prezentate doar uh, întreagăt cele spuse de către Comisie, Comisia pentru Mediu și anume acel uh, prag între 25 și 40%. Însă aceasta este doar marja între care, în care ar trebui noi să ne încadrăm. Însă restul textului uh, se vorbește mai degrabă despre 40%. Lina McKevin acum. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, colegului italian din PPE, care a vorbit anterior, poate secretariatul îi poate trimite uh, informații în legătură cu acordurile internaționale, în legătură cu uh, Gauradino și care va arăta cum a fost rezolvată o mare parte din această problemă. Uh, aceasta a fost o problemă reală identificată de către știință și care a fost rezolvată. Și de asemenea, pentru a corecta antevor- pe antevorbitorul meu, bine, nu este vorba că revenim asupra unor decizii luate deja. Cred că la Copenhaga problema cheie va fi să convingem alte state să accepte lucrurile pe care noi în Uniunea Europeană deja le-am acceptat. Cheia vor fi statele uh, industriale ca noi să avem o ofertă credibilă și prima parte trebuie să fie un pachet de atenuare în statele industrializate. Noi ne-am făcut această ofertă anul trecut, am petrecut tot anul 2008 pregătind acest pachet pentru schimbarea climatică și ne angajăm la o reducere de cel puțin 20% și 30% cu un acord internațional. Ar fi bine să ajungem la 40%, dar ar fi foarte dificil. Auzim acest lucru chiar și în Consiliu acum că unii cer să se reexamineze cifra de 20%. Deci minimul trebuie să fie considerat 30%, oamenii de știință ne spun 25 până la 40%, însă la Copenhaga trebuie să avem ambiții mai mari. Nu putem să începem să uh, ne referim acum la taxe pentru emisii de carbon atunci când avem deja sistemul de uh, comercializarea drepturilor de emisii. Ce prezentăm noi din punct de vedere financiar va fi crucial în hotărârea da, da, și hotărător pentru o, uh, hotărâ, pentru o decizie la Copenhaga. Comisia a prezentat acest pachet, președintele Barroso uh, a fost la New York uh, săptămâna trecută și a explicat despre ce este vorba. Sunt vremuri dificile din punct de vedere economic, toate statele membre trec prin probleme, însă, dar, dacă, însă dacă nu vom avea un pachet credibil, nu vom putea să obținem acceptul altor state. Și dacă nu uh, se ajunge la un acord, nu se vor reduce emisiile. Dacă uh, statele industrializate își reduc emisiile până în 2050, dar China, Industria și Brazilia nu fac nimic, atunci uh, nu vom obține niciun rezultat trebuie ca acest pachet financiar să fie credibil, că Uniunea Europeană își plătește partea corespunzătoare. Comisia a prezentat uh, unele cifre, eu înclin spre cifra cea mai mare. Aceste cifre sunt în plus de, finanț- de fondurile deja promise. Uh, dacă revenim asupra deciziilor luate la Glen Eagles acum 3 ani, acest lucru nu va fi credibil. Va trebui să introducem fonduri suplimentare, până la 10% din uh, ajutoarele oficiale. Acest acord va trebui să fie viabil. Nu mă mulțumește un mecanism bilateral, pentru că știm că Uniunea Europeană s-a uh, angajat în legătură cu Uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului și știm că multe state membre nu îndeplinesc aceste obiective. Aș dori ca pe această rezoluție să punem accentul pe ceea ce se va discuta la Copenhaga. Parlamentul trebuie să uh, pună accentul pe câteva puncte importante și să nu încerce să schimbe totul. Este vorba despre ceea ce discutăm la Copenhaga și trebuie să uh, punem accentul pe elementele unui acord de acolo. Există foarte multe detalii asupra cărora am putea să mai discutăm în legătură cu offsetting-ul, în legătură cu despădurirea și defrișările, însă trebuie să punem accentul pe, puncturile, pe punctele mari. Unii uh, vorbesc despre Washington. Astăzi, Congresul American a uh, început dezbaterile în legătură cu uh, proiectul de lege în legătură cu uh, limitarea emisiilor. Hmm. Și companii majore susțin uh, acest, această legislație în Statele Unite în legătură cu limitarea și comerțul de emisii. Cu toții știm că o legislație corectă este și o certitudine este o, o garanție uh, a investițiilor financiare în viitor. Cu cât întârziem această decizie, cu atât înrăutățim lucrurile pentru companii. Haideți să rămânem la punctele de bază și să uh, păstrăm accentul rezoluției acolo unde trebuie. Vă mulțumesc. And finally, și în, pentru a încheia Mario Pereira. Eu nu volevo, președinte, nu volevo intervenire. Domnule președinte, nu am vrut să iau cuvântul de fapt, dar dat fiind faptul că pot să susțin multe dintre comentariile făcute în legătură cu summitul de la Copenhaga, mi-am dat seama se pare că există probleme cu traducerea în limba germană. După cum spuneam, domnule președinte, nu intenționam să iau cuvântul, dar am decis că ar trebui să-mi aduc propria contribuție la dezbaterea care a avut loc în această dimineață. Sunt, pot să fiu de acord cu ceea ce s-a spus în legătură cu summitul de la Copenhaga și împărtășesc aceleași speranțe în legătură cu rezultatul acestei conferințe. La va trebui să discutăm aceste doc- documente și poate că există alte elemente. Însă poate că nu am citit suficient de bine acest document, acest proiect de rezoluție. Câțiva dintre termenii utilizați poate nu sunt foarte ușor de înțeles de uh, un cititor neavizat. Însă schimbarea climatică afectează întreaga lume. Eu am un rol atunci când vine vorba de agricultură în uh, regiunea mea și în domeniul pădurilor am uh, putut observa schimbări semnificative. Problema defrișării este una majoră și am încercat să o rezolvăm. Am lucrat de asemenea în legătură asupra energiei regenerabile și pe probleme, probleme de dezvoltare rurală. Și aici există multe aspecte care influențează companiile. Poi, il dibattito di Copenaghen dovrà sottolineare che è possibile che alcuni paesi emergenti ne abbiamo parlato qui in tanti colleghi, non mi ripeto, la Cina, l'India ed altri. Eh, bineînțeles că vreau să menționez problema Chinei și Indiei. Bineînțeles că apar riscurile concurenței neloiale atunci când vorbim despre aceste state. Însă un lucru pe care vreau să vi-l aduc la cunoștință este că dacă această problemă deja există în legătură cu concurența, atunci poate că acest lucru înseamnă că statele respective nu respectă anumite reguli. Acestea sunt câteva idei pe care le-am dezvoltat în decursul acestei dimineți, după ce am ascultat intervențiile colegilor mei. Aș dori să repet uh, preocuparea mea principală care ține de concurența corectă. Vă mulțumesc foarte mult, astfel am ajuns la sfârșitul unei dezbateri destul de consistente. Am avut opinii din toate uh, unghiurile posibile. Conferința de la Copenhaga va avea loc sub egida ONU. Obiectivul este de a reduce uh, emisiile de gaze cu efect de seră și moțiunea de rezoluție reflectă ambiția Uniunii Europene de a-și aduce contribuția și îi încurajează pe ceilalți să facă același lucru. În mod clar, Uniunea Europeană nu poate să stabilizeze uh, climatul singură. Avem nevoie de o colaborare mondială um, um, Termenul limită pentru amendamente este mâine, 1 octombrie, la ora 18. Deci dacă vreți să uh, prezentați amendamente, termenul este mâine la ora 6 seara, pentru că aceste amendamente se poate fi traduse la timp. Următorul punct de pe ordinea de zi, domnilor și domnilor, este un punct uh, conex, o întrebare pentru răspuns oral adresată Comisiei Europene și un, o întrebare identică Consiliului. După aceea, o dezbatere în plenară și adoptarea moțiunii de rezoluție. Cred că ați primit uh, aceste întrebări orale în uh, toate limbile. Aveți uh, comentarii, doamna Grostet? Da, acest exact după ce am spus în legătură cu rezoluție, în penultimul paragraf, care propune acest, acest interval de 25 până la 40%. De unde vine această cifră? Noi am votat pachetul energie-climă și am discutat foarte mult acest lucru. Am vrut să fixăm ambițiile și angajamentele uh, noastre înainte până de Copenhaga, 20% până în 2020 și 30% dacă va exista un acord internațional satisfăcător. Atunci când începem iarăși să vorbim despre 25-40%, există mulți din grupul nostru care nu acceptăm acest lucru. Vrem să respectăm angajamentele din pachetul energie-climă care a fost votat în acest Parlament. Vă mulțumesc. Mi se spune că aceste obiective pe termen lung sunt menționate în pachetul climă. Suntem angajați la cifra de 20% de reducere și 30% în ceea ce privește Copenhaga. Aceste cifre sunt fixate, însă Există și o decizie a Consiliului care include aceste planuri și obiective care merg mai departe. Până în 2050 este vorba de o cifră de 80% pentru statele industrializate. Nu văd așadar de ce Parlamentul trebuie să vrea să pună această întrebare Consiliului și Comisiei. Domnul Lizer, doar o, doar o sugestie, domnule președinte, pentru a rezolva această problemă cred că uh, intervalul 25-40% a fost susținut întotdeauna de către Parlamentul European și de către instituțiile europene. Însă nu există un consens în legătură cu uh, partea superioară a acestui interval. Acest lucru se va dezbate în această comisie și în Parlament. Așadar, dacă putem elimina cuvintele Uh, partea superioară a acestui interval, să rămânem la decizia Consiliului și decizia de la Bali. Acest lucru ar fi mai bun. Unii cred că că obiectivul ar trebui să fie cel mai mare. Însă, în acest moment, cred că este o idee mai bună să eliminăm aceste cuvinte. Dar cred că nu trebuie să uh, amestecăm lucrurile în iunie am fost de acord cu 20 până la 30%, însă aici este vorba despre ceea ce a spus IPCC în legătură cu uh, obiectivele necesare. Este vorba de niște date științifice. Dacă examinăm aceste lucruri din punctul de vedere politic al Uniunii Europene, 30% nu este suficient pentru a ajunge la o scădere de 2 grade Celsius nu pot fi de acord cu ceva care uh, șterge un fapt care a fost uh, susținut de uh, al patrulea raport de progres al IPCC. Putem să fim de acord cu un pachet cu 20 sau 30%, dar asta este diferit. Nu putem să ștergem aceste date științifice. Just want to clarify. Da, aș dori doar să clarific că obiectivul 25-40% Eh, se referă la toate statele industrializate. Deci, aceste cifre apar în raportul IPCC, au fost cifre adoptate la Bali și în martie Parlamentul European a adoptat partea uh, superioară a acestui interval. Aceasta a fost deja acceptată de Parlament. Am adoptat aceste cifre pentru statele industrializate și pentru uh, Europa există obiectivul european de 20-30%, însă aceste cifre au fost adoptate la Bali de către Parlamentul European, de asemenea inclusiv uh, limita superioară. Deci noi acum repetăm doar ceea ce am mai spus deja în trecut. Aș dori să clarific acest lucru. Marche pas. Domnule președinte, dați-mi voie să revin uh, asupra documentului pe care l-am distribuit uh, uh, și care este rezumatul acestui panel la care mă refeream și care spune că 91% din concetățenii noștri consideră că trebuie să ne plasăm între 25 și 40% și peste 40% există 20% care cred că ar trebui să mergem peste 4% și 62% care ar trebui, care consideră să, că trebuie să fim între 25 și 4%. Deci există o așteptare considerabilă. Sigur că există anumite rațiuni industriale, economice, pe care trebuie să le luăm în considerare, să nu fim naivi, dar pe altă parte există și o veritabilă așteptare în acest sens din partea opiniei publice. Mulțumesc. Înțeleg că unii dintre colegi își amestecă speranțele și dorințele lor cu realitatea. Când uh, se spune că există date științifice și opinii științifice pe care toată lumea este de acord, asta nu e, nu e adevărat. Sunt oameni de știință care scriu în rapoartele lor ce li se spune să scrie și dacă compari aceste studii cu altele, vezi că uh, opiniile sunt complet uh, opuse. Că, cred că în Parlamentul European am reușit să stabilim un oarecare echilibru. Avem cifra de 20% uh, reducere, care a fost deja obiectul unor negocieri îndelungate și este rezultatul unui acord politic uh, care nu s-a realizat prea ușor deci să uh, încercăm să forțăm uh, lucrurile crescând uh, procentul acesta și în felul acesta destabilizând acordul politic la care s-a ajuns în Parlament, asta ar fi lipsit de înțelepciune. Din partea mea, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să rămânem la acordul pe care l-am încheiat și la cifra asupra care am căzut de acord, cum spuneam, în urma unor negocieri îndelungate uh, și cred că trebuie respectat acordul politic uh, la care s-a ajuns acum un an în Parlament. Catrin Țuie, spune președintele. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O singură uh, idee. Trebuie să sacrificăm economia europeană pe altarul cifrei de 40%. În al doilea rând, în ce privește opiniile științifice, acestea sunt foarte diferite. Eu sunt unul dintre adepții domnului Juvan, adică uh, eu cred că, sigur, activitatea umană nu este neglijabilă, dar trăim pe o planetă vie care ea însăși generează surse de uh, încălzire climatică, cum ar fi vulcanii și așa mai departe. Deci să nu uităm că trăim pe o planetă vie. Uh, de ce, de exemplu, Groenlanda se numește Groenlanda? Pentru că într-o epocă era verde, Greenland. Și cred că dacă Groenlanda se va înverzi din nou, nu cred că va fi o dramă pentru umanitate. Uh, Președintele, mai sunt două cereri de a cuvântului. Zoltan Balțo. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Cred că trebuie să ajungem la o decizie, să luăm o decizie când uh, vorbim de întrebarea orală pentru Consiliu. E bazată pe date științifice sau pe, sau pe sondaje de opinie? Pentru că, din câte știu dacă oamenii sunt puși să iau o decizie pe o chestiune în legătură cu care nu au informații corecte, atunci rezultatul uh, nu poate fi unul corect. Și atunci haideți să uh, încercăm să reformulăm această întrebare. Uh, ce susțineți? 5, 10, 20, 25, 40% reducere? în momentul în care are o astfel de întrebare și omul nu are informații suficiente, el încearcă să facă o medie, să dea un răspuns undeva pe la mijloc. Nu va spune, uh, da, sunt sigur că avem nevoie de 40%, deci vom uh, merge pe această cifră. Așadar, uh, sondajele de opinie cred că sunt interesante, dar nu cred că ar trebui să le luăm fără un bob de sare. Trebuie să vă atrag atenția asupra formulării acestei întrebări cu solicitate de răspuns oral. Toate aceste toate aceste date pe care le-am folosit pentru crearea formulării sunt uh, practic proiecții în viitor și sunt nesigure ca orice altă proiecție în viitor. Uh, așadar, vorbim despre probabilitate. S-ar putea să se întâmple așa. Tocmai de aceea formularea mi se pare greșită. Nu este corect să spunem că da, lucrurile vor evolua în uh, felul acesta. Nu. Este vorba de un uh, mare grad de probabilitate. Tocmai de aceea uh, vreau ca partea superioară a întrebării să fie ștearsă. Sunt într totul de acord cu domnul Lise și consider că trebuie să procedăm conform mandatului care ne-a fost acordat. Przyznam się szczerze, że na początku... Mulțumesc foarte mult. Trebuie să mărturisesc că nu am vrut să iau cuvântul în această întâlnire. Aș fi vrut mai degrabă să aflu opiniile celorlalți colegi. Nu știu care este situația în țările dumneavoastră, dar în Polonia a fost foarte greu să obținem susținere pentru cifra de 20% în țara noastră încă uh, se mai reface economic și e foarte dificil pentru țări cum este a mea, care nu au o industrie uh, prea dezvoltată, să accepte o astfel de idee. Pe hârtie poți să scrii și 80% reducere sau 100%, așa cum sugerau unii colegi, dar eu cred că ar trebui să rămânem cu picioarele pe pământ să încercăm să salvăm industria noastră, pentru că altfel, dacă uh, mergem pe varianta cea mai înaltă a acestui procent, atunci industria europeană se va muta pur și simplu în Africa ori în altă parte unde nu există acest tip de restricții. Cred că trebuie să luăm o decizie echilibrată și să tindem spre o dezvoltare sustenabilă, să nu încercăm să punem pe hârtie uh, angajamente pe care nu o să le putem respecta niciodată. Mulțumesc. Președintele, vă rog să citiți uh, mai cu atenție textul, uh, pentru că se pare că ați ratat câteva lucruri care sunt spuse acolo, și anume uh, reformarea uh, Comisiei pentru Probleme de Climă, care a fost creată de ONU și la care au participat toate țările și reprezentanții ai Comității Oamenilor de Știință și care a spus că trebuie să reducem între 20 și 5 uh, și 40%, nu doar în Europa, ci în toată lumea industrializată. Deci emisiile nu trebuie reduse doar în Europa, în această marjă. Aceasta este, practic, uh, nucleul textului. Așadar, acest lucru ne dă posibilitatea să cerem Comisiei și Consiliului să ne spună ce se întâmplă. Nu spune nimeni că Polonia sau alte țări trebuie să atingă marja, marginea superioară a, acestei, a acestui interval între 25 și 40%. Nu asta e ideea. Uh, s-a tot spus aici în cine ar trebui să avem încredere în oameni de știință, în papă, în Dalai Lama sau în cine, nu știu. Eu aș zice că mai degrabă ar trebui să îi credem pe oamenii de știință și nu pe cei care n-au niciun fel de informații științifice pe care să-și bazeze atitudinile și uh, credințele poți să fii un fel de ateist într-o astfel de situație și să nu crezi nimic nici ce se spune, dar asta nu o să ajute prea mult la uh, schimbarea situației. Liza, o să-i dau cuvântul la sfârșit pentru că vrea să propună amendamente. Doamna Weisberger, mai întâi. Sie haben schon recht. Domnule președinte, aveți dreptate. Formularea acestei întrebări este cât se poate de clară. Uh, avem această marjă între 25 și 40%, însă ne referim practic la al patrulea raport al IPCC dar înțeleg uh, pe de altă parte și uh, opinia statelor uh, membre. S-au făcut deja propunerea renunțării la prima parte a întrebării. După părerea mea, este important ca înainte de a ajunge la limita superioară a marjei să stabilim ca toate statele lumii, inclusiv Statele Unite ale Americii și China, să uh, își asumă responsabilitatea de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Așadar, cel puțin uh, statele industrializate trebuie să lupte pentru reducerea acestor emisii. Uh, Uniunea Europeană nu poate face nimic de una singură. Da, noi putem să reducem uh, emisiile de dioxid de carbon, dar pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să primim sprijinul tuturor celorlalte tor state. Am auzit uh, de asemenea din partea dumneavoastră că practic întrebarea se bazează pe raportul acela al patrulea. Eu aș fi făcut următoarea propunere. Uniunea Europeană trebuie să își eșaloneze oarecum efortul astfel încât uh, să permită și celorlalte state să se, să se adapteze acestor praguri impuse de către Uniunea Europeană. Um, I'd be happy to give a history lecture. Mulțumesc. Mi-ar plăcea să vă ofer o lecție de istorie și să vă explic de ce Groenlanda se numește Groenlanda, dar să știți că nu se numește pentru că era verde, ci din cu totul alte motive. Dar nu să plictisesc comisia cu aceste detalii. Dacă colegul care se referă la acest subiect dorește detalii, sunt dispus să îi le ofer. Uh, discuția despre dacă ținta de 40% e sau nu suficient de ambițioasă nu e relevantă. De câteva ore ne certăm și discutăm în contradictoriu și nu cred că ar trebui să redeschidem lucruri care au fost discutate în această comisie și în acest parlament timp de ani de zile. Nu facem altceva decât să reafirmăm lucruri care s-au mai spus de zeci și zeci de ori în Parlament formularea aici este aceeași care a fost întotdeauna. Nu e nimic nou, este în uh, foaia de parcurs de la Bali, care a fost apreciată și susținută în acest Parlament de câteva ore. Aceasta este informația pe care tocmai am primit-o. La 11 martie, în anul 2009, am decis în cadrul Parlamentului European tocmai această, am aprobat tocmai această formulare și această formulare a fost adoptată în plen, formulare care practic ne dă orientarea. Faptul că această discuție este purtată în, uh, în, uh, înainte cu două luni de organizația de conferința de la Copenhaga, mi se pare salutar. Este un uh, semnal bun cel pe care îl transmitem alegătorilor noștri. În ceea ce privește datele obținute din partea IPCC, aceste date practic ne deschid doar calea, nu sunt hotărătoare când vine vorba de acțiunile Uniunii Europene. Uh, Așadar, am avut o dezbatere interesantă până acum, însă mi-ar plăcea foarte mult să fim uh, mai coerenți aici, în cadrul comisiei. Avem nevoie de o poziție cât se poate de, de clară în momentul uh, de față și trebuie să uh, luăm această decizie pornind de la premisa că toate aceste date furnizate de IPCC nu sunt uh, Uh, hotărătoare, nu sunt singurele valabile și uh, nu sunt ele cele care decid politica Uniunii Europene, respectiv Statelor Unite, Indiei, Chinei, etc. Domnul Lize, propunere de amendament. Vă mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de mulți uh, colegi, consider că IPCC trebuie să reprezinte baza lucrărilor noastre. Nu trebuie să-i discredităm pe papă sau pe Dalai Lama, mm, dar permiteți-mi să amintesc următoarele lucruri. La 11 noiembrie vom avea din nou ocazia de a discuta această temă cu președintele IPCC. Îi rog pe toți colegii uh, care au dat dovadă de euforie, euforie astăzi să vină la 11 noiembrie la această întâlnire cu președintele IPCC. Colegii au avut dreptate în momentul în care au spus că strategia noastră europeană um, se bazează pe ideea de 20%. Creștem aceste eforturi până la 30% în cazul în care se încheie un acord internațional. Uh, Însă, până acum, când am vorbit despre tra- uh, tratate internaționale, am vorbit întotdeauna de această marjă cuprinsă între 20 și 40%. Însă, acest prag maxim este greu de atins. Chinezii au spus că sunt de acord cu 25%, americanii de asemenea. Cine oare va, va accepta un uh, obiectiv mult mai ambițios? Și mi-e teamă ca Uh, decizia pe care, uh, mi-e teamă că decizia pe care o vom lua noi va, va fi uh, nu va fi în concordanță cu cele uh, decise de celelalte state. Așadar, avem în rezoluție acest, uh, această marjă de 20 până la 40%, însă în raportul uh, Florence nu ni s-a spus că trebuie să ne îndreptăm mai degrabă spre limita superioară. N-are sens, prin urmare, să, să discutăm acum despre apropierea noastră de limita aceasta superioară de 40%. Uh, cred că ar trebui să, să ne gândim în următoarele săptămâni la această temă și să vedem cum am putea o integra într-o manieră corectă în rezoluție. Vă mulțumesc. Domnul președinte, uh, domnule Lise, ați citat raportul Florence de, din 4 februarie, însă mai sunt și rezoluțiile din martie, de la 11 martie și alte rapoarte în care se spune clar că reducerile de dioxid de carbon trebuie să se, uh, să se apropie de limita superioară a marjei propuse de către IPCC, marja de 25-40%. Deci această decizie a fost deja votată în cadrul uh, uh, Parlamentului European. Ar trebui să, să votăm acum. Renunțăm la, la referirea la această limită superioară a, a marjei propuse? Văd că numărul uh, colegilor s-a redus, nu mai sunt prea mulți în uh, sală. Ne vom întâlni oricum săptămâna viitoare și cred că acest vot ar trebui să fie organizat săptămâna viitoare mai degrabă când numărul de colegi va fi mai mare. Însă vă rog să fiți coerenți, să nu vă schimbați părerea de la săptămână la săptămână. A, Acum avem de-a face cu o întrebare cu solicitare de răspuns oral și cu toate acestea avem atâtea discuții. Nu, nu, nu e o decizie, nu e un act uh, legislativ. Așadar, um, uh, Cred că mai degrabă ar trebui să, să amânăm acest vot pentru săptămâna viitoare. Colegul Lise, uh, văd că este de acord cu uh, solicitarea mea pentru mai multă coerență. Colegul Sepa. Domnule președinte, pornind uh, de la situația de fapt, cred că votul ar trebui să fie amânat, dar votul în sine este deosebit de necesar. Se vede clar că există poziții diferite legate de această întrebare și uh, decizia pe care ne basăm a fost luată deja de mult avizul pe care ne, pre, pregăt, pe care ne bazăm. Mi-aș, mi-aș dori un vot pe părți în cursul următoarei ședințe, la care cu siguranță mult mai mulți colegi vor lua parte și astfel vom reuși să prezentăm imaginea de ansamblu pe care membrii uh, Comisiei o au. Doamna Hasi. Well, it's, uh, it's an, Una este să amânăm votul, dar totuși dacă votăm astăzi, cred că trebuie să nu uităm că un amendament oral la o întrebare orală poate fi uh, blocat uh, prin obiecția unui singur membru. Ja, ein Änderungsantrag uh, kann Opposition. Da, un amendament se poate confrunta. În cazul unui amendament ne putem confrunta cu astfel de situație, dar noi cerem un vot pe, pe părți. Așadar, există o solicitare cu privire la organizarea unui astfel de vot pe părți. Da, există. Să, să votăm acum. Cine este pentru ștergerea uh, primelor uh, cuvinte din această întrebare cu uh, solicitare de răspuns orar? Cine este pentru? cine e împotrivă. Abțineri. Nici măcar Karl-Heinz Florenz nu ar mai fi putut salva situația. 19 voturi pentru 11 împotrivă dar acum vot uh, final. Cine este de acord cu întrebarea, așa cum arată ea în momentul de față, cine este pentru această formulare? Împotrivă. Also bei 43. Abțineri. 23 uh, pentru, 6 împotrivă, în urmare se adoptă. Uh, ne reunim din nou la ora 15, pentru moment ședința se suspendă.